Doamnelor și domnilor. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie Bine ați venit, doamnelor și domnilor. Mă bucur că sunteți cât de cât în sală. V-aș ruga să fiți de acord cu schimbarea punctelor 3 și 4. Sper că nu aveți obiecții. Și um, votul la punctul 10, nu, punctul 10 este uh, mutat mai în față și la punctul 11 doamna ministru va fi înlocuită de secretarul pe probleme de cercetare. Așadar, dacă sunteți de acord, va, vom uh, adopta ordinea de zi cu aceste mari modificări și acestea fiind spuse, uh, Trecem la punctul 4 și anume consolidarea securității chimice, biologice, radiologice și nucleare în Uniunea Europeană. Discutăm despre planul de acțiune UE în domeniul CBRN. Avem un aviz și colegul Franco este responsabil. Dacă sunteți de acord, îi dau cuvântul pentru prima dată lui. Așadar, vă rog frumos să vă începeți intervenția. Je vous rappelle que les dispositions Vreau să vă amintesc că prevederile legate de securitatea internă și de protecția fizică țin de eh, răspunderea statelor membre. Și există, este absolut necesară o coordonare la nivel european. De aceea a apărut planul de acțiune în domeniul eh, securității chimice, biologice, radiologice și nucleare, cunoscut mai bine sub sigla Planul de Acțiune în domeniul CBRN. După 11 septembrie, toate acestea reprezintă amenințări greu de controlat și foarte prezente. Planul de acțiune CBRN conține peste 100 de măsuri și are obiectivul de a susține eforturile desfășurate în fiecare stat membru în acest domeniu al securității și de a crea un cadru pentru cooperare între diferitele entități publice și private. Acum este rândul statelor membre să acționeze, iar noi, parlamentarii europeni, trebuie să le incităm să pună în aplicare acest plan în mod rapid și eficient. A trecut un an de la comunicarea Comisiei Europene din 24 iunie 2009, care anunța foarte multe, dar nu și un mes- lipsea un mesaj politic puternic din partea noastră. Armele de distrugere în masă cad foarte ușor acum în mâinile teroriștilor și reprezintă astfel o mare amenințare pentru e, securitate, mai mare decât orice altă amenințare cunoscută vreodată de Europa. Chiar dacă în Europa nu a avut loc niciun atac CBRN de mare amploare, trebuie să ne pregătim pentru ce e mai rău. Pregătirea uh, de bombe care să conțină bacterii periculoase pot uh, periclita sănătatea și mediul înconjurător. Ne mai amintim de contaminările uh, cu antrax sau de, de, din Statele Unite și atacurile cu gaz sarin din metroul de la Tokyo. Nu trebuie să uh, stârnim panică în rândul cetățenilor, însă trebuie ca autoritățile publice să adopte o poziție prudentă și eficientă și în același timp responsabilă. Planul european propune o abordare rațională și globală a securității CBRN, bazată pe trei uh, inele ale acelui lanț. Detecție, reacție și între ele prevenție. Este nevoie pentru asta de voință politică, de, de disponibilitate operațională și de cercetare aplicată. Pledez pentru ca Uniunea Europeană să-și crească eforturile la nivel internațional pentru a realiza un plan antiproliferare pentru a împiedica traficul cu materii nucleare și uh, radiologice și pentru a împiedica produ producerea de arme uh, chimice și biologice. Mai specific, pentru domeniile de competență ale Comisiei ITRE, în proiectul meu de aviz cer o cooperare inteligentă între statele membre. Anumite state sunt mai avansate decât altele în domeniul securității CBRN și decât să uh, replicăm tehnologii existente, și să ne folosim laboratoarele degeaba, haideți să creăm rețele de experți, de experți și să ne stimulăm reciproc capacitățile. Cred că a venit vremea să creăm o adevărată politică industrială europeană în domeniul securității civile, bazată pe standarde comune și cu un proces de certificare tehnică și cu echipamente uh, adecvate Prea adesea, uh, Statele Unite și China conduc piața, pentru că aceste țări creează criterii stricte, prea stricte pentru întreprinderi. Să facem și noi la fel. Haideți să ne creăm propriile criterii, însă să nu creăm reglementări care să reprezinte obstacole pentru întreprinderi. Cred că un alt lucru foarte important este uh, valorificarea cercetării aplicate în domeniul CBRN. Înainte de a demara noi programe de cercetare costisitoare, haideți să evaluăm performanța tehnologiilor existente și uh, să le uh, verificăm în programe de demonstrație și apoi să le punem pe piață. În ultimul rând, domnule președinte, vreau să pun accentul pe necesitatea de a avea centre comune de formare la scară europeană pentru a ne structura cunoștințele și pentru o cooperare strategică cu parteneri de seamă de nivel internațional. Dragi colegi, aștept cu nerăbdare să aflu ce părere aveți și ce sugestii aveți în legătură cu toate acestea. Mulțumesc! Herzlichen Dank! Mulțumesc! Domnul Enciu, raportor din umbră, are cuvântul din partea socialiștilor. Președinte, am fost desemnat shadow raportor din partea grupului SD pentru acest raport de opinie și am uh, onoarea și plăcerea să colaborez cu colegul Gaston, raportorul nostru principal, și cu toți uh, colegii interesați în acest subiect. În momentul de față ne aflăm între două etape ale procesului de regularizare și coordonare a activităților care țin de îmbunătățirea siguranței CBRN. Comunicarea Comisiei a fost făcută exact acum un an. Comisia și Consiliul au luat deja măsurile necesare preconizate în această, iar faza de implementare este încă în perioadă incipientă, urmând ca primul raport al procesului de implementare să fie prezentat uh, de către Comisie în 2011. Uh, Practica mondială a demonstrat că evenimentele generatoare de situații de urgență nu pot fi evitate, tremurul din Haiti, dezastru ecologic din Golful Mexic, răspândirea pandemică a virusului AH1N1, ă, acestea însă pot fi gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un proces sistematic care conduce la o serie de măsuri și acțiuni menite să contribuie la diminuarea riscului asociat acestor fenomene. Aș dori să enumăr câteva din problemele asupra cărora trebuie să ne concentrăm în acest raport de opinie. Așa cum uh, identifică și domnul Gaston, trebuie să punem accent pe activități de cercetare și dezvoltare în vederea îmbunătățirii siguranței produselor CBRN. Aceste activități constituie unul din principalele mijloace de prevenire și reprezintă posibilitatea noastră de a face față în mod inteligent amenințărilor de orice tip, fie naturale, fie cauzate în mod deliberat prin acțiuni teroriste. Finanțarea acestor activități de cercetare se poate face din cadrul programului cadru 7, așa cum sugerează și Comisia în comunicare. În același timp, consider foarte importantă din punct de vedere al prevenirii atacurilor teroriste cu componente CBRN, dezvoltarea unei baze de date cu, subst cu substanțele CBRN, în strânsă colaborare și cu Europolul, pentru monitorizarea comerțului și traficului cu astfel de substanțe, precum și a evenimentelor cu caracter terorist ce țin de produse CBRN. Comisia trebuie să aibă în vedere folosirea la maxim a potențialului informațional oferit de platforma internet în vederea promovării și diseminării măsurilor de siguranță pe care cetățenii le pot lua în cazul de forță majoră, iar în același timp trebuie, prin task force-ul CBRN, să monitorizeze site-urile oficiale sau clandestine care oferă informații sau comercializează produse CBRN. În același timp, consider că Parlamentul European trebuie să fie informat în mod continuu asupra stadiului de implementare și trebuie consultat în domeniile de competență în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Implicațiile produselor CBRN sunt de mare importanță pentru siguranța cetățenilor europeni și trebuie să fim siguri că suntem capabili să facem față oricărei situații. Avem de-a face cu un domeniu vast pe care trebuie să-l abordăm într-un mod corespunzător, într-o corelare directă cu acțiunile uh, statelor membre și cele oferite de comisie. Vă mulțumesc! Herzlichen Dank, Paul Rübig. Mulțumesc. Are cuvântul Paul Rubiș. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc domnului Franco pentru că, iată, securitatea joacă un rol foarte important pentru noi și Uniunea Europeană trebuie să preia mai mare responsabilitate, răspundere aici. Cred că Comisia merge pe drumul potrivit, pentru că, iată, acum trebuie să vedem care sunt uh, uh, domeniile periclitate și cum putem să prevenim pericolele cu metode de best practice. Trebuie să vedem ce anume putem să învățăm fiecare dintre noi de la celelalte 26 de state membre. Când constatăm o anumită problemă, trebuie să facem o evaluare astfel încât uh, un stat membru să nu fie lăsat singur să acționeze individual, ci să acționăm cu toții transparent și deschis. Când constatăm un pericol, trebuie să reacționăm ca atare. Și pentru asta trebuie să elaborăm planuri de acțiune în situații de urgență. Ar trebui foarte bine ca Europa celor 27 să compare planurile de acțiune în cazuri de urgență, astfel încât, în baza bunelor practici, să vedem ce state membre sunt cel mai bine dotate la acest capitol, cum putem învăța unii de, ce putem învăța unii de la ceilalți. Ar fi, de asemenea, util ca cele 27 de state membre să uh, Uh, acționeze aici împreună, astfel încât să putem avansa și astfel încât cunoștința să fie mereu la cel mai înalt nivel. Cred că e nevoie și un sistem de benchmarking aici, astfel încât uh, fiecare dintre noi, unii cu ceilalți, să vedem cum anume evoluează anumite lucruri. Și cred că astfel în Europa există foarte multe soluții eficiente și mai ales acum, în vremuri de restricție economică, cred că ar fi cel mai bine să fim foarte prudenți cu eficientizarea costurilor. Desigur, discutăm aici despre costurile care pot să fie generate de o asemenea problemă a unui atac, potențial atac CBRN. Ehm, salut inițiativa domnului comisar Oettinger de, a, de la a invita companiile petroliere pentru a discuta despre eh, situația petro, exploatării petrolului, pentru a vedea care este situația în lume, unde avem eh, eh, sisteme bine puse la punct, unde avem sisteme care necesită măsuri de prevenție. Așadar, acest dosar pus la punct de domnul Franco este foarte bun, ne permite așadar să acționăm într-un domeniu extrem de important pentru cetățenii noștri europeni. Mulțumesc! Uh, next, Mr. Tory. Domnul Tori are cuvântul. Grazie, președinte. Doamna Tori. Eu Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să-i mulțumesc colegului nostru Franco pentru excelenta activitate întreprinsă. Sunt de acord și cu cele spuse de colegul Rubica din Auri. Este vorba despre cunoștințe, dar și despre a percepe realitatea ca atare. Pentru că, iată, avem deja foarte uh, bune exemple de bune practici din alte țări pe care putem să le utilizăm. Uh, Așadar, când venim cu, când avem anumite propuneri pe masa de lucru, ar trebui să ne uităm dacă nu cumva în, într-unul din cele 27 de state membre există o bună practică ce ar putea fi implementată. Așadar, sunt de acord cu propunerea domnului Rubic în acest sens. Aceste activități de consultare a experților din statele membre în ceea ce privește securitatea sunt absolut necesare. Asta pentru a vedea ce, care este starea lucrurilor, cum sunt aceștia organizați și cum își duc la bun sfârșit uh, sarcinile. De asemenea, putea vedea cum au reacționat aceștia în situații dificile și așa mai departe. Când vine vorba de temele legate de acest dosar, aș dori să mai adaug încă un lucru pe care eu îl consider extrem de spinos uh, și sunt conștientă de acest lucru. Însă, sunt de părere că această chestiune trebuie cel puțin discutată, pentru că nu știu dacă pe mai departe ar avea sens uh, să o introducem sau nu în dosar. Concret, să vă spun despre ce este vorba. Este vorba despre rolul pe care informațiile îl joacă în acest uh, domeniu. Mă refer un rol pozitiv și un rol negativ, pe de o parte. Putem spune că informațiile sunt uh, extraordinar de importante pentru prevenire, pentru diseminarea cunoștințelor, astfel încât cetățenii europeni să știe mereu care sunt riscurile cărora li se supun, dar și ce instrumente au la dispoziție pentru a contracara aceste riscuri. De cealaltă parte, însă, uh, și aici mă refer la o temă pe care deja am discutat-o, am văzut ce s-a întâmplat cu epidemia gripală în ultima iarnă. Așadar, am avut parte de informații extrem uh, de variate și extrem de nervoase, să spun așa. Informațiile care ne-au parvenit nu au făcut altceva decât să îi îngrijoreze mult prea mult pe cetățeni și astfel statele au uh, fost în situația de a lua o decizie și anume de a reacționa excesiv în situația dată. Sigur, sunt perfect conștientă de faptul că informațiile în, acest, în această situație sunt cât se poate de sensibile, dar aș dori să discutăm aici despre această chestiune și mi-aș dori să încercăm cumva să introducem și acest element în dosar. Da, spune președintele, domnul Halman, din partea comisiei are și el la final cuvântul. Vă rog. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Contribuțiile raportorului, ale raportorului în umbră au fost extrem de utile pe marginea acestui dosar. Într-adevăr, comunicarea a fost adoptată deja de acum un an și lucrurile au fost puse în mișcare. Comisia a căzut de acord asupra planului de acțiune deja anul trecut. Aș dori să informez pe membrii acestei comisii acum că un grup consultativ a început și a început activitatea în februarie în anul acesta. Așadar, experții din statele membre pot să asiste la comisie și să intervină în implementarea planului de acțiune. Cred că este vorba aici despre un corp uh, foarte important care tratează tocmai problemele relevate aici. De asemenea, avem și subgrupuri care analizează diferitele tendințe ale planului de acțiune, astfel încât să vedem care este cea mai bună expertiză de care putem beneficia din partea statelor membre aici. Încercăm de asemenea să ne asigurăm că avem o agendă de cercetare um, de care să ține seama experții care lucrează aici, desigur, asta în contextul PPP-urilor, după cum bine știți. Așteptăm discuțiile din această comisie, așteptăm aportul dumneavoastră, pentru că, iată, nouă ni se pare că toate aceste chestiuni uh, sunt sprijinite și din partea noastră. Deocamdată atât din partea mea, vă mulțumesc. Mulțumesc și eu, spune președintele. Acestea fiind spuse, am terminat acest punct de pe ordinea de zi, încă un anunț pe marginea acestui subiect. În iulie îl vom relua. Trecem la următorul punct. Este vorba despre Standardizarea la nivel european. Domnul Bütikofer a făcut deja o prezentare pe acest subiect. Uh, mai dorim încă o dată ca el să intervină pentru că mâine vom vota. Domnule Bütikofer. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, plictisitoarea temă a standardizării devine destul de fierbinte în ultimul timp. Deja săptămâna aceasta au existat două uh, mic dejunuri pe marginea acestui uh, subiect. Azi dimineață, iarăși, uh, am uh, avut o audiere pe marginea acestui subiect la IMCO. Am participat acolo, am luat și am învățat foarte multe lucruri. Din experiență și din discuțiile cu anumiți colegi, am uh, acum următoarea impresie. Unele dintre punctele pe care am dorit să le includ în dosar, în document, au găsit consens la ceilalți colegi. Și asta în special din perspectiva IMM-urilor, care spun că principiile OMC și normele OMC trebuie să fie luate în calcul, în special în ceea ce privește transparența și deschiderea. De asemenea, de mai multe ori s-a făcut referire la importanța părților interesate, atât la nivel național, cât și la nivel european, astfel încât uh, acestea să fie incluse în procedura de standardizare. Din perspectiva IMM-urilor, se pare că problemele se rezumă la trei domenii. Odată costurile, complexitatea standardelor și nu în ultimul rând, chestiunea participării și a implicării. În ceea ce privește costurile, uh, este de importanță majoră să existe o serie de standarde cu uh, taxe ajustate, astfel încât să existe un acces la rezumate la, ale standardelor pe internet, astfel încât să se poată lua parte la anumite discuții online în ceea ce privește dezvoltarea standardelor, astfel încât costurile pentru transport, pentru călătorie la o anumită conferință, să zicem, să fie reduse. Este foarte important ca standardele să fie simplificate, referințele și suma acestora dintr-un document trebuie să fie reduse. De asemenea, țin să mai menționez încă un lucru. La audierea de azi dimineață de la IMCO, cred că pe bună dreptate s-a făcut referire la faptul că, în cazul standardizării, uh, Um, colaborarea este importantă când discutăm despre inovații, despre cercetări și așa mai departe. Este importantă comunicarea și colaborarea dintre domeniul cercetătorilor și cel al academicienilor. Și o ultimă remarcă de natură tehnică. La punctul 10 am făcut următoarea referire. Am spus că ar fi indicat ca Comisia să încerce să coordoneze activitățile de standardizare cu partenerii noștri internaționali. În textul uh, german, acest cuvânt coordonare a fost tradus cu votare. Cred că este o nuanță mult prea puternică în acest sens și ar induce în eroare. Deci cred că și în german ar trebui să fie coordinirung, coordinare deci. Mulțumesc. Domnul președinte, da, din câte mi s-a spus, uh, uh, acest, uh, această eroare de traducere a fost deja corectată. Domnul Antov. Butikofer Colex. Domnule președinte, domnule Butikofer, domnilor colegi, în primul rând îmi exprim respectul pentru munca uh, depusă de domnul Butikofer. Propunerea sa va îmbunătăți modul în care standardizarea uh, va progresa în Europa uh, în spiritul transparenței și a deschiderii. Bineînțeles, implicarea părților implicate este foarte importantă. Trebuie să ne asigurăm că asociațiile de consumatori și cele de mediu sunt respectate și ele în momentul în care sunt elaborate aceste standarde. Ideea este de a garanta implementarea corectă și supervizarea sau controlul acestor standarde. Trebuie să stabilim criterii de eligibilitate pentru organismele care se ocupă de standarde și care sunt adecvate acestui scop. Ne trebuie de asemenea garanții legate de fluxul informațional și, uh, de asemenea, campanii de informare și sensibilizare. Vă mulțumesc! Doamna Țicău! Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau și eu să-l felicit pe colegul Butikofer uh, pentru opinia domniei sale și în special pentru audierea organizată astăzi în cadrul Comisiei IMCO, o audiere care cred eu că ar trebui organizată mai des pentru că, din păcate, activitatea de standardizare la nivel european este prea puțin cunoscută, deși ea este esențială atât pentru competitivitatea Uniunii Europene, cât și pentru buna funcționare a pieței interne. De aceea cred că ar trebui ca și cu această opinie să solicităm Comisiei Europene să urgenteze adoptarea comunicării pe care s-a angajat Comisia să o facă prin programul de lucru pentru anul 2010 și anume comunicarea uh, privind uh, un sistem european de standardizare mai integrat. Practic, această comunicare are legătură cu pachetul privind inovarea uh, și va fi extrem de important să identificăm acele măsuri care trebuie să facă parte dintr-un plan de acțiune ce va însoți comunicarea și care va viza, ar trebui să vizeze, un standard, un sistem de standarde uh, al Uniunii Europene mai integrat, uh, un proces de standardizare mai eficient și mai eficace, un acces mai bun la standarde, în special pentru întreprinderile inovatoare și cu un ritm de dezvoltare ridicat, o consolidare a rolului Uniunii Europene în procesul de standardizare la nivel internațional, și un sistem de finanțare mai sustenabil pentru dezvoltarea standardelor. De asemenea, vreau să sprijin uh, și opinia domnului uh, Butikofer uh, cu privire la faptul că, din păcate, prețul unor standarde este prea ridicat pentru întreprinderile mici întreprinderile foarte mici, care sunt inovatoare, care au idei bune, dar din păcate nu pot avea acces la standardele europene. Uh, standardele sunt uh, esențiale pentru industrie, pentru că în felul acesta va fi încurajată și competiția și se elimină barierele de intrare pe piață atunci când se utilizează standarde comune, agreate și cunoscute tuturor. Uh, aș vrea să închei spunând faptul că este esențial procesul de comunicare. Și din păcate și în cursul seminarului de astăzi ă, s-a desprins ideea că nu există o suficientă colaborare între mediul academic, între universități, între institutele de cercetare și institutele de standardizare europene, astfel încât, pe de o parte, ă, mediul academic ă, să participe mai mult încă din fazele incipiente ale elaborării standardelor Uh, în plus, uh, cred că sunt, uh, um, ar trebui ca și comisia noastră să primească informări regulate din partea comisiei cu privire la mandatele privind standardizarea, mandatele anuale sau bianuale, care sunt emise de către Comisia Europeană și care vizează, practic, atât activitatea cât și finanțarea acestei activități din partea sau la nivel european. Încă o dată îl felicit pe domnul uh, Buticofer, vom face câteva amendamente, dar uh, cu siguranță aceste amendamente nu fac decât uh, să îmbunătățească textul și să întărim rolul și importanța standardizării europene. Mulțumesc! Domnul Rubic. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu mă bucur că, iată, se desfășoară această dezbatere. Um, standardizarea și brevetul reprezintă un sprijin pentru IMM-uri, pentru că, iată, discutăm aici despre utilizarea cunoștințelor tehnologice um, la, la standarde verificate în spatele acestor lucruri stă multă inovare. Am auzit până acum că una dintre probleme reprezintă găsirea standardelor adecvate. Deci cred că din partea Comisiei ar trebui să aflăm cum anume putem ca pe viitor să formulăm standardele în așa fel încât uh, printr-un motor de căutare să ai un acces mult mai ușor, mai, mai facilitat la acestea. Și prin intermediul rezumatelor, um, standardele să fie puse la dispoziția oricui. Sigur, aceste rezumate ar trebui să fie traduse în mai multe limbi, astfel încât la nivel european să se poată accesa aceste standarde mult mai ușor. De asemenea, foarte importantă este și structurarea standardelor la nivel organizațional, pentru că acum organizațiile de standardizare oferă standarde la diferite calități și diferite cantități. Ar trebui așadar să existe o activitate de notificare mm, pentru, mm, pentru o eh, mai bună organizare unitară a standardelor, deci un cadru mm, juridic eh, propice venit din partea Comisiei în acest sens. Iar după ce ar fi emis această notificare, desigur ar urma acreditarea la institutele de standardizare, astfel încât calitatea standardelor emise să fie una asigurată. Și nu în ultimul rând s-ar ajunge la certificare, astfel încât calitatea standardizării să fie garantată pe termen lung. Sigur, aici ar fi important de menționat încă un aspect. În ce domenii dorim să aibă loc această recunoaștere a standardelor? Pentru că, iată, dacă există un standard într-un stat membru, atunci automat acesta va trebui să fie recunoscut în alt stat membru. Este ca și la procedura Solvit, în care am văzut exact cum este situația. Așadar, Um, existe, poate să existe metoda recunoașterii reciproce și în ceea ce privește standardizarea ar trebui să stea în centrul atenției noastre armonizarea, astfel încât sistemele concurente să fie direct implicate, lucru care este extrem de important pentru IMM-uri, pentru că, la urma urmei, pentru IMM-uri contează să poată fi integrate în acest sistem la costuri reduse. Domnul Lange are cuvântul, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la cele spuse de, domnul, de, de doamna Țicău. Sunt de acord cu dânsa. Ar trebui poate să organizăm o audiere pe reforma generală a politicii de standardizare în Uniunea Europeană. Acest lucru ar trebui să fie făcut rapid, pentru că, iată, avem o serie de întrebări uh, Uh, pe care le-ați menționat astăzi în ceea ce privește uh, necesitatea unei reforme și ar trebui să manifestăm oarecare presiune la adresa Comisiei astfel încât aceste lucruri să fie puse în practică. Odată este vorba despre modul în care putem la nivel european să emitem standardizări într-un mediu global, astfel încât să fie întărite, consolidate industriile europene. Sigur, totodată, este vorba despre faptul că procedura de standardizare trebuie să fie și accelerată. Și în ceea ce privește emiterea de mandate, iarăși acest lucru este important pentru ca în timp util să asigurăm uh, că ne asigurăm de faptul că inovațiile tehnologice sunt însoțite de standardizări propice. Am discutat aici mult despre electromobilitate, de exemplu. Ei bine, uh, nu putem decât să dezaprobăm, în acest caz, uh, procesul lent al standardizării de la întrerupătoare până la autovehicule electrice și așa mai departe. Pentru că, iată, tehnologia este una care poate să promită pe viitor multe locuri de muncă în Europa. Așadar, în ceea ce privește distribuirea mandatelor și uh, standardizarea uh, pe, într-un timp mult mai scurt, trebuie și ele incluse în acest dosar. Și mai am încă o întrebare legată de costuri. Sigur, și eu sunt de acord că pentru IMM-uri acest sistem este mult prea complex și trebuie simplificat. Însă, când vine vorba de costuri, nu știu dacă acestea reprezintă într-adevăr un obstacol atât de mare. Dacă sunt corect informat, atunci lucrurile stau în felul următor. De regulă, pentru IMM-uri, standardele costă câteva mii de euro, să zicem. Și atunci, când uh, uh, cumperi un standard, automat ai și un câștig economic adițional. Și atunci trebuie să vedem dacă într-adevăr costurile sunt miezul problemei aici. O întrebare foarte bună, spune domnul președinte. Doamna Sartori. Grazie, președinte. E... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, de acord în mare parte cu intervențiile colegilor. Haideți să profităm de faptul că ne găsim în faza incipientă a dezbaterii, să ne amintim că în toamnă uh, vor apărea o serie de rapoarte pe acest subiect la Comisia Industrie, Piață Unică, Piața Internă. Uh, avem o serie de temeri destul de mari care au fost de altfel menționate de colegii noștri și care sunt legate de costuri. Uh, ultimul vorbitor a vorbit despre acest aspect, dar și, uh, așa cum am văzut în cazul IMM-urilor, uh, mai este vorba de un aspect, și anume faptul că aceste IMM-uri nu se uh, află în fază cu sistemul european. Uh, ele sunt tot timpul sub presiune, apar mereu noi reglementări și noi costuri care apasă pe umerii lor. Deci, pe viitor, a trebuit să simplificăm normele și regulile. Acesta ar trebui să fie țelul nostru. Permiteți-mi uh, să spun ceva. Uh, să mai spun ceva, deci. Îmi pare foarte bine uh, că există un apel din partea Comisiei și o inițiativă pentru a coordona lucrurile, pentru a coordona parteneriatul inclusiv în ceea ce privește relația noastră cu americanii. Uh, un astfel de avânt trebuie să ne ghideze și pe mai departe. Este clar că trebuie să revizuim legislația și normele, dar trebuie să știm ce fac și alții în alte țări. Pentru că astfel vom ști dacă nu cumva sancționăm pe nedrept sectoarele noastre industriale. Acest lucru ne-ar permite să știm dacă merită sau nu să facem anumiți pași și în ce direcție. Și ar fi o abordare demnă de, de, de urmat. Mulțumesc foarte mult! Domnul Weber și eu îl felicit pe domnul Butikofer pentru raportul său de înaltă ținută și pentru faptul că a reușit să ducă uh, la bun sfârșit această activitate definirea normelor este importantă pentru produse, pentru servicii, inclusiv cele de import. Din acest punct de vedere, e vorba de o formă de protecție a consumatorilor din Europa. Aș dori să fac o remarcă. Adăugând practic la cele spuse de antevorbitorii mei, nu mă refer direct la raportul domnului Butikofer, care se axează pe chestiuni absolut concrete, m-aș întreba ceva legat de controluri. Controle, mai bine zis. Cine face aceste controle și sub ce formă, urmând ce proceduri? Putem să avem cât mai multe norme și reglementări, foarte bine, e necesar, însă văd că organismele care se ocupă cu controlul acestor norme sunt absolut insuficiente dacă e să le comparăm cu omologele lor americane sau chiar ceea ce se întâmplă în țările emergente. Noi definim o serie de norme și de reguli și de standarde și nu știm dacă acestea sunt uh, respectate și aplicate, pentru că nimeni nu controlează și inspectează aceste lucruri. Deci, uh, este adevărat că Uniunea Europeană are o activitate susținută în ce privește standardizarea, dorim să progresăm și în acest context trebuie să ne punem o întrebare foarte clară legată de proceduri și de corpurile de control, de acele entități care controlează, supraveghează lucrurile și care ne garantează că aceste norme și standarde sunt aplicate și Uh, ele vizând, bineînțeles, mărfurile și serviciile din Europa și cele care sunt importate din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mare cuvântul domnul Butikofer și apoi Comisia. Mulțumesc, domnule președinte! Foarte pe scurt doresc să mulțumesc tuturor colegilor pentru intervențiile lor doresc să revin asupra câtorva dintre întrebările adresate. Doamna Weisenhorn este cea care conduce la comisie uh, uh, DG Enterprise um, acest domeniu și azi de dimineață a spus că comisia intenționează ca în toamnă sau cel târziu la începutul anului următor, domnul Taiani a spus că la finele acestui an, să emită un pachet pentru standardizare. Uh, ei bine, dat fiind uh, tot ceea ce este abordat acum în aviz, um, cu siguranță pachetul acesta va merge mult mai departe și odată ce îl vom avea, putem să vedem dacă acesta este suficient sau dacă ceea ce um, acum are loc uh, poate să meargă mai departe. Acum deocamdată discutăm despre un raport din proprie inițiativă a domnului Cojușnic uh, pentru ca Parlamentul European să-și aducă aportul la acest pachet de standardizare. La întrebarea dumneavoastră dacă costurile reprezintă într-adevăr problema centrală, ei bine, aici nu aș spune că costurile reprezintă problema cea mai mare. Domnul Goțoianis de la Normapme a spus că costurile reprezintă una din probleme. O altă problemă este cea a participării, a implicării. În unele state, IMM-urile participă foarte bine la acest proces, în altele nu, mai participă, nu participă deloc. De asemenea, o altă problemă este accesul la standarde. Domnul Rubic a spus că este câteodată foarte dificil să înțelegi standardele și, uh, sigur, uh, când discutăm despre problema costurilor. Nu vrem să spunem că toate standardele ar trebui să fie puse la dispoziție gratuit, pentru că astfel ar fi distruse anumite modele de întreprindere de afaceri care fac sens în formula lor. Însă, ar trebui să existe, sigur, anumite pachete, anumite oferte la prețuri uh, mai bune, mai avantajoase pentru IMM-uri, să existe promoții. Ei bine, cu siguranță, în acest domeniu al IMM-urilor, uh, se va ține cont de aceste acțiuni. Sigur, după cum ați spus, costurile nu reprezintă problema cea mai importantă, dar joacă un rol important. La final, doamna Weisenhauer de la Comisie, spune președintele. I want to agree with what Mr. Butikofer said and I... Mulțumesc, vreau să vă spun că sunt de acord cu ce a spus domnul Butikofer și anume, comunicarea Comisiei va, se va desfășura în coordonare cu anumite acțiuni și cu un act juridic la sfârșitul anului. Vreau să subliniez și eu ceva ce s-a mai spus. Înțeleg că faceți presiune asupra noastră ca să acționăm rapid, dar cred că este mai important să abordăm cu răbdare acest proces și să dezvoltăm totul pas cu pas. Pentru că sunt foarte multe de făcut. Noi uh, Cerem aici nu standardizare în general, ci standardizare în uh, raport cu legislația europeană. Noi asta cerem. Cerem uh, standarde pentru îndeplinirea legislației cu o abordare comună. Sigur că dorim să avem colaborare cu organizațiile europene de standardizare și cu cele de inovare, însă asta merge mult dincolo de mandatul pe care le avem acum, de sfera de aplicare. Dar acest lucru trebuie să fie mai întâi înțeles de toată lumea. Mandatul se poate schimba, dar trebuie să existe un acord Poate nu vor fi schimbări mari ale instrumentelor, dar trebuie să vedem ce instrumente folosim și ele trebuie să fie testate pe teren mai întâi de toate, pentru că deocamdată procesul de standardizare merge bine și trebuie să avem grijă să nu uh, distrugem ceea ce avem deja. Trebuie în orice caz să avem grijă că, pentru că noi cerem ceva nou, cerem celor care stabilesc standarde să facă ceva nou în cooperare cu legislația europeană. Și de aici apar noile provocări și după cum am spus, uh, am, uh, începem acum toate aceste discuții, dar este un proces care trebuie să uh, pornească de la bază spre vârf. Trebuie să colaborăm cu întreprinderile pentru că e un proces care nu e dominat de comisie, e un proces care se desfășoară în cooperare cu întreprinderile și cu diferitele organizații. Eu înțeleg că vreți să acționăm repede, dar vă rog să înțelegeți și dumneavoastră că e nevoie de timp. Vă mulțumesc! Bedanke mich herzlich. Vă mulțumesc. Vă atrag atenția că mâine la ora 17 este termenul de depunere a amendamentelor. Așa s-a decis, chiar dacă este mai ieșit din comun. Vă cer înțelegere față de respectarea acestui termen limită, pentru că, iată, vom avea nevoie și de traduceri. Vă mulțumesc încă o dată. Acestea fiind zise, acest punct de pe ordinea de zi a fost încheiat și cu acest punct, iată, încheiem și reuniunea noastră. Puteți să vă deplasați mai departe la celelalte reuniuni. În, rămân doar coordonatorii pentru că începem reuniunea coordonatorilor și ne revedem cu toți în plen mâine.